Right. Um, we, we had... Right, we better start. Să începem, cu toate că nu suntem foarte mulți prezenți. Hospital Martin 8.8. 8, 8, hang on. Yeah. No? Yeah. Right. So the first item this morning is... Uh... Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este punctul 8, raportul în legătură a lui Hans Peter Martin în legătură cu conturile economice și de mediu europene. Hans Peter, ai cuvântul. Bună dimineața tuturor! Reprezentantul comisiei tocmai m-a întrebat ce se va întâmpla cu propunerile mele. Am spus că nu vom avea probleme pentru că am, vom avea o majoritate extrem de mare pentru că sunt uh, singurul membru din sală, cu excepția dumneavoastră, doamna președinte. Însă dumneavoastră sunteți deasupra noastră. Permiteți-mi să fac câteva remarci uh, de bază. Nu aș dori să fac uh, greșeala făcută de atât de mulți preoți catolici um, să dau vina pe cei care merg foarte puțin la uh, biserică. Dimineața asta m-am gândit că din nou ne vom confrunta cu situația uh, tipică uh, în care cu toții ne întrebăm de ce uh, lumea nu mai înțelege politica. Și de ce um, există pur și simplu doar liste cu reprezentanți uh, ale, aleși, fără a înțelege foarte bine de ce s-a întâmplat acest lucru. În uh, cazul nostru, uh, clasa politică face un lucru fundamental greșit. Și este vorba de faptul că nu facem ceea ce se așteaptă alegătorii din partea noastră să facem. Este vorba de, uh, de rolul de, uh, conducă, de conducători, de în ce direcție ar trebui să meargă Uniunea Europeană. În ce uh, domenii avem anumite avantaje, unde am, am, am reușit să realizăm progrese, și care sunt elementele de bază um, care uh, ar putea să intereseze generația tânără în ceea ce privește procesul politic. Și eu sunt convins că avem de-a face cu o temă unde, uh, pe de o parte, uh, este nevoie de responsabilitatea noastră ca parlamentari, însă, pe de altă parte, avem șansa să ne depășim granițele proprii și să preluăm și mai multă responsabilitate. Cred că în ultima ședință a devenit foarte clar cât de importantă este statistica. În calitatea mea de uh, parlamentar neafiliat unui uh, grup politic, am uh, uh profitat de faptul că eu am, a, uh, a trebuit să mă ocup de această tematică a statisticii pe care nu, nu toată lumea dorește să o, o trateze. Și în cadrul Eurostatului, într-adevăr, analizăm și lucrăm cu date. Uh, dacă nu ne putem baza pe aceste date, dacă aceste date ne uh, uh, trimit într-o direcție uh, greșită, atunci avem o problemă. Avem o problemă concretă, de exemplu, uneori de 113 miliarde de euro. De exemplu, Grecia reprezintă un exemplu clasic pentru această comisie, pentru Parlament, de a da perspective pentru viitor. Ce am înțeles din, din această situație? Am înțeles că definiția de până acum a bunăstării se bazează care se bazează doar pe datele uh, economice, nu a fost o definiție uh, suficientă, deoarece recunoaștem acum că, nu, că în domeniul uh, creșterii calitative economice nu uh, reușim să, rec- să recunoaștem anumite tendințe uh, uh, importante. Eu uh, provin din, uh, din, uh, din, uh, din zona muntoasă din uh, Germania și, de exemplu, acum putem observa că nu mai există zăpada care exista mai de mult. Acum, dacă uh, cineva dorește să uh, Uh, vadă, să se dea cu schiurile, trebuie să se ducă la o distanță de 50-100 de uh, kilometri. Desigur, uh, mașinile au devenit tot mai mari, benzina a devenit tot mai uh, scumpă și economia din zona mea natală a crescut. Însă cum s-a, cum s-a întâmplat această creștere economică? După după eforturi mari ale, din partea multor organizații non-guvernamentale, din partea unor oameni uh, de știință, um, sper că am amintesc pe toți cei care au fost implicați în acest proces și că nu o să uit uh, pe nimeni și cred că în acest moment avem șansa să spunem că într-adevăr am înțeles care este situația și uh, dorim să mergem mai departe și dorim să profităm de această șansă și să arătăm uh, tinerilor că noi definim progresul și bunăstarea altfel, într-un mod mai larg. Uh, ținem cont de mai multe aspecte. Ceea ce vedem în cadrul uh, G2 um, este că toți toți acești factori, după părerea mea, ar trebui să fie uh, implicați într-o nouă formă a prezentării calității uh, vieții, a progresului uh, în Europa. Și acest lucru este început deja de către Comisie, însă, după părerea mea, cred că ar trebui să mergem puțin mai departe. Sunt de părere că în diferite domenii trebuie să incorporăm aceste module și este vorba de foarte multe puncte în care putem să facem acest uh, lucru și cred că trebuie să dăm dovadă de curaj, să spunem că ne dorim acest lucru și să depășim măsurile care au fost întreprinse până acum de statele membre. Desigur, uh, avem nevoie de mijloace financiare pentru toate aceste măsuri. Eu uh, sprijin această atitudine, deoarece, după părerea mea, există suficient personal în cadrul Comisiei Europene pentru a întări Eurostatul, de exemplu. Și, după părerea mea, statistica uh, reprezintă un domeniu care poate fi foarte important pentru proiectul comun european. Vă mulțumesc, doamna președintă. Încerc să văd unde sunt raportorii din urmă. Tack för ordet.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 Nu trebuie acum să încheiem acest proces. Este vorba de primul pas și strategia 2020 se referă la o dezvoltare economică pe baze ecologice. După părerea mea, nu este uh, suficient să schimbăm accesul la datele economice. Avem nevoie de o bază largă în ceea ce privește aspectele de mediu. Uh, o statistică mai bună de mediu este, de fapt, premisa pentru a implica în mod serios factorii de meniu în analizele noastre economice. De aceea este necesar pentru această restructurare importantă a economiei înspre ecologizare. Cred că statisticile reprezintă până la urmă un instrument tehnic, însă sunt foarte importante pentru a înțelege și pentru a promova, promova perspectiva ecologică. Există avantaje foarte mari ale unor asemenea analize uh, de mediu și acest lucru poate îmbunătăți situația din statele membre. Putem vedea care lucruri funcționează și care lucruri nu funcționează. Amendamentele propuse de domnul Hans-Peter Martin sunt uh, foarte pozitive. Dânsul uh, subliniază faptul că este posibil să ținem cont de dimensiunea ecologică. Cred că trebuie să mai discutăm și un alt lucru și anume uh, sistemul pentru o statistică durabil, durabilă, așa cum îl propune domnul Hans-Peter Martin. Un alt aspect pe care trebuie să-l uh, discutăm se referă la uh, cum asigurăm uh, cererea de uh, tot mai multe resurse. Cerem foarte multe lucruri din partea statelor membre și cred că ar trebui să plecăm de la uh, investirea, de, la investirea în mai bune, în mai bune statistici. Și cred că trebuie să discutăm cum această contabilitate de mediu cum poate fi pusă în practică în mod concret în cadrul colaborării din Uniunea Europeană. Și cred că acesta este și drumul pe care trebuie să-l urmăm în cadrul uh, strategiei 2020. Și cred că trebuie să este o colaborare, colaborare foarte bună între noi pentru a avea un raport foarte bun. Mulțumesc, Filip. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, nu voi începe prin a mulțumi raportorului, pentru că o voi face la sfârșit, însă aș dori să îi numărăm pe cei din sală. Vă întreb, suntem serioși în legătură cu această temă? Dacă propunerea, dacă noi chiar vrem să urmăm modelul lui Hans Peter Martin, acesta este interesul pe care îl arătăm nu sunt sigur că aceasta este modalitatea prin care vom înainta cel mai bine. Putem spune că uh, statisticile sunt un, o temă plicticoasă, însă este o temă plicticoasă pentru cei care cărora nu le place să facă politica pe baza cifrelor. Însă mie îmi place să mă bazez pe date reale uh, bazându-ne pe care putem decide direcția în care să ne îndreptăm. Și de aceea este important să, colect, să, important să colectăm aceste date. Eu vin dintr-o lume în care obții ceea ce măsori. Dacă nu ai date, nu obții niciun rezultat. Și trebuie să măsurăm impactul de mediu pentru că nu vrem să uh, intensificăm impactul nostru de mediu, vrem să-l reducem. Și acest lucru trebuie să fie măsurat. Acest lucru trebuie extins dincolo de PIB. Deseori nu avem date fiabile, suficiente, concrete pentru a elabora politici. Am examinat acest raport, am câteva sugestii și îi mulțumesc nu lui Hans Peter Martin, nu doar pentru ce a scris în raport, ci și pentru ce a spus. Mm, sunt 100% de acord cu ceea ce ai spus, Hans Peter. Noi te vom susține. Singurul lucru pe care vreau să-l subliniez este vorba de problema costurilor. Se mai spune de, de asemenea că nu există uh, Uh, nimic gratis. Dacă vrei date, dacă vrei cifre reale, trebuie să faci un efort. Nu spun că trebuie să construim un organ suplimentar al Eurostat pentru a examina investițiile, dar, trebuie, să, dar pentru a extinde baza statistică și dacă va exista un cost, va trebui să-l examinăm. Bineînțeles că va trebui să eficientizăm aceste costuri, însă nu mă voi folosi de argumentul de cost pentru a spune că uh, este imposibil să colectăm aceste date. Ultimul punct și ultima idee, conturile de mediu sunt doar o parte a unui set de date care să depășească uh, nivelul PIB-ului. Am discutat cu Oli Ren și cu alte persoane din comisie și uh, interesant a fost că din 1 ianuarie, când va avea loc primul uh, sondaj macroeconomic, primul studiu macroeconomic, uh, comisia va include uh, măsurarea reperelor sociale și de mediu. Poate că acestea nu vor fi date care vor fi atât de fiabile uh, ca și uh, în alte proceduri de contabilitate financiară, însă este un pas în direcția cea bună. Va permite comisiei să obțină mai multe date pentru a doua iterare din uh, 2011 încolo. Mulțumim, Hans-Peter Martin. Cred că toți dintre noi pe care îi interesează această temă trebuie să vorbim cu colegii noștri din grupurile politice pentru a ne asigura că uh, va exista un interes. Doamna Jolie? Vicky Ford. Îmi cer scuze uh, pentru colegii mei care nu sunt prezenți. Din punctul nostru de vedere, acest consens politic în legătură cu înaintarea spre un principiu al poluatorului care plătește în conturile de mediu poate fi un pas util. Unele dintre avantaje sunt că se calibrează costurile și beneficiile măsurilor de mediu, se pot obține obiectivele de mediu mai eficient, se analizează costurile diverselor măsuri, calitativ și cantitativ. Însă, există o preocupare că nu există un model universal pentru măsurarea efectelor de mediu și nicio terminologie acceptată. Noi am dorit să coordonăm aceste standarde cu alte jurisdicții din afara Uniunii Europene și să uh, elaborăm și standarde europene pentru a evita un arbitraj ținând cont de constrângerile bugetare datorate crizei economice în Uniune, este posibil ca raportorul să uh, se gândească la posibilitatea de a aloca fonduri din uh, fondurile deja existente și alocate. Vă mulțumesc. Cred că acestea au fost intervențiile pe această temă. Hans-Peter Martin, dacă dorești să răspunzi, ai cuvântul. Da, mulțumesc pentru că mi-a stat din nou cuvântul. Mulțumesc uh, celor care și-au uh, exprimat uh, părerile și ar fi fantastic dacă aceste comentarii ar reflecta o atitudine sinceră față de acest raport. Um, într-adevăr, aș, și asta spun acest lucru datorită uh, fostei mele activități ca jurnalist, cred că trebuie să dăm dovadă de uh, curaj și trebuie să și folosim uh, eticheta potrivită. Uh, vorbim de statistică europeană uh, durabilă. Astfel, cred că am da acestei idei un nume concret. Întrebarea și aspectul legat de finanțare trebuie uh, discutat. Îl uh, înțeleg pe uh, uh, Filip Lambert. Înțeleg și ceea ce a spus uh, Vicky Ford, însă cred uh, în continuare că trebuie să ne uităm la uh, dividendul de lărgire, unde sunt toți funcționarii care au contribuit la procesul de lărgire. Sunt încă aici, însă cu ce se ocupă în acest moment. Și cred că Um, cred că ar fi posibil ca, de exemplu, Comisia să uh, schimbe uh, uh, finalitatea anumitor posturi, însă, pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să spunem că există câteva ramuri în comisie care nu și-au îndeplinit sarcinile și acest lucru nu poate continua la nesfârșit. Mulțumesc! mulțumesc, spune doamna președintă. Calendarul, termenul de depunere a amendamentelor este 1 octombrie, um, examinarea 18 octombrie, votul 26 uh, octombrie, um, apoi raportul va trece la Envi în 9 noiembrie și apoi în uh, plenară. Așadar, vă mulțumesc și acum trecem la punctul 9, fiscalitate și um, dezvoltare, cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernanțe chestiuni fiscale. Uh, doamna raportor uh, Pietikainen uh, nu poate fi aici. Da, Sirpa își cere scuză pentru că nu poate fi prezentă acum deoarece uh, în Comisia Envi se votează, așadar voi vorbi în numele ei. În uh, acest uh, proiect de aviz salută Comisia comis, com, venită din partea Comisiei, um, salută ideea unui cadru fiscal pentru promovarea dezvoltării economice în țările în curs de dezvoltare, subliniază faptul că pe termen lung, țările sărace trebuie să înlocuiască ajutoarele străine prin ajutorul uh, taxelor uh, interne. Cu toate acestea, um, evaziunea fiscală împiedică dezvoltarea în aceste țări. În uh, acest aviz cere Comisiei să adopte criterii mai stringente în identificarea paradisurilor fiscale și uh, Um, în uh, direcția uh, elaborării și ajungerii la un acord multilateral internațional în ceea ce privește schimbarea de informații fiscale. În plus, dânsa consideră că principiul bunei guvernanțe în domeniul fiscalității ar trebui să fie inclus în toate tratatele uh, în care Uniunea Europeană sau un stat membru al Uniunii Europene sunt partenere. Cred că acestea sunt punctele principale din cadrul acestui aviz și aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră și o să trimit aceste opinii uh, lui Sirpa. Mulțumesc. Uh, Vicky, ai, cer, ai cerut cuvântul. Da, o să vorbesc din nou în numele lui uh, Said, care m-a rugat să vorbesc despre următoarele lucruri. După părerea sa, este foarte important să găsim criterii pentru identificarea paradisurilor fiscale, însă este la fel de important să recunoaștem că țările în, în, în curs de dezvoltare trebuie să aibă un sistem competitiv de uh, fiscal pentru atragerea investitorilor uh, străini. Un asemenea uh, sistem ar putea încuraja guvernele respective să creeze un sistem fiscal mai echilibrat. Un alt uh, uh punct, există um, îngrijorări că în multe țări uh, străine, în multe țări în curs de dezvoltare, um, guvernele se bazează prea mult pe ajutorul străin. Sven. Da, foarte succint. Aș dori să mulțumesc pentru acest proiect de aviz. Cred că este un proiect de aviz foarte uh, bine făcut și câteva elemente cheie pe care le-am discutat de mai multe ori sunt uh, prezente în acest text, cel puțin în traducerea germană, în punctul 7, ar putea să fie mai clar. Nu este vorba doar de publicarea uh, conturilor în mai multe țări, ci publicarea în fiecare țară. Cred că aici exprimarea ar putea să fie puțin mai clară și uh, este singurul comentariu pe care îl avem. Și, desigur, nivelul de uh, fiscalitate trebuie să corespundă să fiecare țări în parte, însă nu trebuie să uităm că dacă începem această dezbatere, că în anumite uh, zone din lume există deja o competitivitate în acest domeniu fiscal. Așadar, uh, aș spune că în multe țări, în, în multe zone din, din lume, corporațiile multinaționale, când uh, investesc într-o anumită țară, se așteaptă să există de o fiscalitate zero. Cred că ar trebui să vedem care este uh, realitatea și în, uh, deseori, în realitate, fiscalitatea este aproape de zero. Și cred că nimeni nu își uh, dorește acest lucru. Așadar, problema țărilor în curs de dezvoltare este că în acest moment uh, nu sunt uh, capabile să aibă taxe moderate datorită acestei competiții acerbe care există și a schimburilor libere care există în aceste zone. Așadar, dacă avem această dezbatere, trebuie să dăm dovadă de echilibru și să nu cerem uh, o fiscalitatea competitivă când uh, acest lucru este, există deja în multe uh, țări în curs de dezvoltare. Doamna președinte, văd că nimeni nu dorește să mai adauge nimic. Uh, ba da, domnul Lamberts. Aș, am dorit și eu să adaug câteva aspecte. În raport, în raport se amintește raportarea țară pe țară și cred că acest lucru ar trebui să se aplice tuturor uh, companiilor multinaționale. În plus, nu se uh, nu se It's a place where we, we can then quote it. Uh... Nu se menționează taxa pe tranzacții uh, financiare și, după părerea mea, cred că ar trebui să facem acest uh, lucru cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc, așadar raportoarea va primi toate aceste um, observații. Ajungem acum la punctul 10, acordarea unor garanții din partea Uniunii Europene, băncii europene de investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi. Însă acum așteptăm însă raportoarea. Da, care este calendarul pentru uh, raportul anterior? Termenul de depunere a amendamentelor este 4 octombrie, analizarea uh, amendamentelor 26 octombrie, votul în Comisia Econ în 8 noiembrie pentru a ne co- coordona cu Comisia responsabilă pe fond, cred că este Envi, nu? Comisia pentru Dezvoltare, votul din 9 decembrie și votul din plenară cândva după aceea. Cred că acum trebuie să așteptăm câteva minute până când va veni domnul Cutaș. Problema este că dânsul trebuie să prezinte un alt raport într-o altă comisie și știm că există întotdeauna probleme când este această situație. Um, we can now... Bine. Putem să reluăm acum. După cum am explicat, uh, domnul raportor pentru aviz a trebuit să prezinte un alt raport într-o altă comisie, dar a ajuns. Vorbim aici despre garantarea relații a UE Băncii Europene de Investiții. Dau cuvântul doamn, domnului Cutaș. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere, însă am avut uh, un alt raport în Comisia INTA. Elementele introduse în această nouă decizie sunt pozitive din punctul meu de vedere. Ele consolidează abilitatea Băncii Europene de Investiții să susțină proiectele uh, în mediu și infrastructură și în transportul durabil și contribuie la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Această decizie permite băncii europene de investiții să monitorizeze aspectele sociale și de mediu. Însă trebuie să fie subliniate două aspecte. Rolul, rolul IMM-urilor în stimularea economiilor locale și în lupta împotriva șomajului. De asemenea, importanța tehnologiei și transferului de cunoștințe dinspre Uniunea Europeană. Banca Europeană de Investiții trebuie să se asigure că obiectivele vor fi respectate în toate proiectele. Din criza economică am învățat că avem nevoie de finanța, de cooperare financiară globală și Banca Europeană de Investiții nu uh, va trebui să uh, întreprinde operațiuni în jurisdicții clasificate de paradisuri fiscale. Împrumuturile băncii europene de investiții trebuie să fie și ele, uh, să nu folosească nici ele aceste paradisuri fiscale. De asemenea, deciziile Băncii Europene de Investiții vor trebui să uh, fie făcute publice. Uh, sunt gata să ascult opiniile colegilor mei uh, dacă au idei de îmbunătățire a acestui raport. Vă mulțumesc și vă ascult. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Sven? În primul rând, mulțumim Comisiei Bugete pentru acest uh, proiect bun și mulțumim și colegului Cutaș pentru propunerile sale bune pentru amendamente. Noi avem doar câteva remarci. Nu suntem împotriva niciunei schimbări, însă am dorit să introducem amendamente suplimentare. O schimbare apare la amendamentul 7 și, dacă înțeleg bine, și la amendamentul 9. Definiția paradisurilor fiscale se bazează pe lista OCDE, care știm că în momentul actual este goală, pentru că definiția paradisurilor fiscale este atât de ciudată încât uh, toate paradisurile fiscale au dispărut din lume. Acest lucru însă nu este adevărat și ar trebui să adăugăm la aceste criterii, ar trebui să spunem că în momentul în care o să avem uh, schimburi automate de informații, ar trebui să privim statele care nu cooperează cu schimburile automate de informații din afara Uniunii Europene ca paradisuri fiscale, pentru că lista OCDE, care nu conține nici un nume, este de râs, eh, cel puțin în țara mea. În al doilea rând, ni se pare că este foarte bine că Banca Europeană de Investiții încearcă să fie mult mai eficientă în finanțarea sa. Însă, am uh, observat că finanțează în continuare uh, produse și proiecte nesustenabile. Nu voi spune mai mult în acest moment pe această temă, însă voi, vom face câteva propuneri de amendamente și uh, sper că le vom putea discuta cu dumneavoastră și că vom putea ajunge la o uh, Uh, propunere care să poată să fie adoptată de o majoritate în Parlament. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru activitatea extrem de bună. Uh, mi se pare că este o idee interesantă, spune doamna președinte, să facem uh, ceva pentru a modifica formularea la paradisurile fiscale, însă mă întreb dacă putem să mergem chiar așa de departe, după cum sugerează Sven, este un fel de poziție utopică, însă trebuie să recunoaștem că nu am ajuns la acest nivel nici măcar în Uniunea Europeană. Și de aceea mi se pare puțin dificil să cerem asemenea măsuri la nivel mondial în momentul în care nu am reușit să le obținem nici măcar în Uniune. Poate ar trebui să vedem dacă o idee este mm, practică sau nu. Nu vreau să intervin, însă, după cum știți, s-ar putea să uh, caut o altă formulare. Nu mă împotrivesc spiritului propunerii dumneavoastră. Poate ar trebui să spunem că acela este obiectivul final și între timp putem obține ceva intermediar. Dar uh, să nu avem nici lista OCDE și nici o poziție care să fie respinsă de toată lumea pentru că evocă un nivel de tehnologie care nu a fost încă atins. Asta ar fi sugestia mea pentru a înainte. Dacă dorește altcineva să intervină, domnul Cutaș. Nu știu, mulțumesc. Nu știu dacă există cineva, vreun reprezentant din partea, partea Băncii Europene de Investiții, pentru că am avut un dialog destul de bun. Dacă nu, îi mulțumesc lui dom- domnului Gigold. Sunt foarte deschis și aș dori să găsim o soluție pentru aceste, așa zise, paradisuri fiscale. Așadar, din acest punct de vedere, sunt gata de dialog și de găsirea unei soluții. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Bineînțeles că veți avea ocazia să puneți eh, întrebările bănci, întrebări băncii europene de investiții peste 10 minute. Da, domnul Stolojan. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu, intervenția mea nu are legătură cu acest raport, eh, ci cu paradisurile fiscale. Vreau să vă spun că pentru cetățenii care locuiesc în statele noastre, a venit vremea ca instituțiile europene să se gândească bine la această problemă. Există o propunere care reapare pe ordinea noastră de zi din când în când, o propunere care este respinsă de fiecare dată. Însă această propunere este susținută de cetățeni. Propunerea următoare. Există state în care există paradisuri fiscale, state care nu intră în acorduri cu Uniunea Europeană pentru transparență. Și cred că a venit timpul să ne gândim dacă nu cumva este posibil să oprim activitatea în Uniunea Europeană pentru orice companie uh, înregistrată într-un paradis fiscal uh, și paradis fiscal care nu are acord de transparență cu Uniunea Europeană. Aceasta ar fi o măsură care, într-un fel, ar răspunde preocupărilor și cerințelor cetățenilor, pentru că există multe companii înregistrate în paradisuri fiscale care fac tranzacții și se schimbă proprietatea companiei Uh, realizează câștiguri de capital și statele în care sunt localizate de fapt aceste companii nu pot impozita aceste activități, ceea ce nu este corect. Sven? Cred că exact asta este linia de gândire pe care trebuie să o urmăm. În mod clar, ne putem gândi la tipul de sancțiune care necesită, care este necesară. Dar sunt de acord că este nevoie de sancțiuni. Cel puțin în Germania există o lege care pedepsește orice transfer de fonduri care se îndreaptă spre paradisuri fiscale. Însă problema este că lista paradisurilor fiscale este bazată pe lista OCDE, care în acest moment nu conține niciun nume. În momentul actual, problema este definiția paradisului fiscal și după aceea se poate discuta uh, tipul de sancțiune care să uh, fie eficient, dar care să și aibă un cost redus. Cred că aceasta este ideea că nu este acceptabil uh, să se folosească greșit piețele de capital deschise pentru a evita impozitarea. Și doar o ultimă remarcă. Este vorba de un um, paradis fiscal uh, și este o traducere greșită, nu este chiar heaven, have, este haven, dar uh, dar este o nuanță destul de subtilă. Da, un paradis fiscal este un paradis pentru unii. Cred că acesta este un fel de discuție generală care nu prea poate fi introdusă în uh, raportul domnului Cutaș. Uh, ne-am referit la anumite teme în raportul domnului Domenici, însă nu am ajuns uh, chiar atât de departe. Poate vom putea să mergem puțin mai departe când vom discuta ulterior acest raport. În orice caz, Cred că vom avea încă o pauză de încă 5 minute acum, înainte de sosirea uh, oaspetelui nostru, domnul Maistat. Calendarul pentru raportul domnului Cutaș, termenul pentru amendamente 13 octombrie, amendamentele 18 octombrie, votul în comisie 26 octombrie. Acesta este calendarul actual. Right. Um, thank you, colleagues. We're now moved. Și acum, dragi colegi, trecem la punctul 11 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de uh, schimbul de opinii cu Filip Maestat, președintele Băncii Europene de Investiții și președintele Consiliului Său de Administrație. Bine ați venit, uh, domnule Maestat, uh, și știu că ne veți prezenta activitatea băncii în ultimii ani și ne veți spune și punctul dumneavoastră de vedere pentru anul viitor, în special rolul pe care îl joacă banca în complementarea bugetului european în marile proiecte de investiții comunitare. Mai avem și un raport din proprie inițiativă cu privire la raportul anual al Băncii Europene de Investiții, pentru care uh, raportor este domnul Cutaș Așadar, probabil că dânsul va declanșa schimbul de opinii după ce vom, îl vom fi ascultat pe domnul Meista, Domnule Meistat, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați deputați, vă mulțumesc că m-ați invitat aici ca să vă prezint activitățile Băncii Europene de Investiții Mm, și o să vorbesc în această introducere în special despre activitățile BEI în cadrul Uniunii Europene, așa cum a arătat și doamna președinte. Este ceea ce putem noi să facem pentru a uh, contribui la activitatea Uniunii pe plan economic. Am însă două comentarii prealabile. Primul. Vreau să subliniez excelenta uh, colaborare pe care o am cu Comisia dumneavoastră. După cum știți, din punct de vedere oficial, conform tratatului, Banca Europeană de Investiții nu este obligată să dea seama în fața Parlamentului. Cred însă că acest lucru vine de la sine în măsura în care suntem o instituție europeană care servește politicile europene. Prin urmare, este absolut normal să ne aflăm în situația în care explicăm ceea ce facem în fața cetățenilor europeni și a reprezentanților lor. V-am transmis cel de-al șaselea raport privind uh, urmarea uh, dată de către Bancă rezoluțiilor Parlamentului European și sunt la dispoziția noastră pentru a, dumneavoastră pentru a discuta mai în detaliu. Am văzut că pe ordinea de zi aveți astăzi analiza mandatului exterior, exter, extern al uh, BEI, Eh, nu o să vorbesc în această prezentare despre aceste activități, dar eh, sunt gata să răspund eh, dacă aveți eventuale întrebări și pe această temă. Așadar, rolul pe care BEI îl joacă în combaterea crizei. După cum știți, când a izbucnit criza la sfârșitul 2008, acționarii noștri, adică statele membre ale Uniunii Europene, ne-au cerut să sporim cât mai mult cu putință sprijinul pe care îl acordăm proiectelor. Deci să sporim volumul împrumuturilor și să facem acest lucru în esență în zona de convergență, combaterea schimbărilor climatice și uh, IMM-uri. Deci, rezultatele și situația din 2009 sunt bine cunoscute. Am semnat uh, uh, împrumuturi uh, în valoare de 79 miliarde de euro în 2009, ceea ce înseamnă o creștere cu 36% față de 2008 și 60% față de 2007. Deci o creștere considerabilă a volumului activităților noastre. Din acest total, 29 de miliarde eh, se îndreaptă spre proiecte în regiunile de convergențe, 27 de miliarde în proiecte, spre proiecte care contribuie direct la reducerea uh, volumului de emisii eh, de gaze cu efect de seră și, în fine, 12 miliarde au fost puse la dispoziția IMM-urilor prin intermediul partenerilor bancari. Iată așadar foarte pe scurt uh, ce s-a întâmplat în 2009. Ei, acum trebuie să vedem mm, cum trebuie să ne reorientăm acțiunea uh, în viitor ținând seama de două elemente. Pe de o parte, faptul că există, din fericire, o oarecare reluare a activității economice în Europa, sigur că este relativ fragilă deocamdată, dar care totuși pare să se confirme în special în urma reluării exporturilor eh, cât și primele eh, semne ale unei eh, creșteri a cererii naționale în mai multe state membre. Asta înseamnă pentru noi că Există un anumit tip de clientelă pe care am ajuns să, am, pe care am ajuns să o susținem în 2009 și care are nevoie, mai puțină nevoie astăzi de noi, este vorba de marile uh, companii. În 2009, din cele 79 uh, de miliarde, 42% s-au îndreptat spre Uh, companii, uh, adică mai multe decât de obicei, uh, pentru că aveau dificultăți de finanțare în 2009, pentru că băncile tradiționale cu care lucrau de obicei deveniseră mult mai reticente. E, iată că în 2010 situația s-a îmbunătățit și ne bucurăm aceste companii sunt în stare acum să se financeze, fie lucrând cu băncile, fie recurgând la piețele de capital. Iată așadar o parte a clienților noștri care uh, are mai puțină nevoie de noi, ceea ce înseamnă că putem să reducem volumul împrumuturilor pe care le acordăm lor. Al doilea lucru de care trebuie să ținem seama este faptul că nu putem Uh, mai mulți ani la rând să menținem un nivel de activitate atât de ridicat pentru că asta consumă capital și ar însemna că ajungem foarte repede la limita prevăzută de statutul nostru și vă reamintesc că statutul băncii noastre este anexă la tratat. Statutul prevede că totalul uh, împrumuturilor în curs uh, nu poate depăși 250% din totalul capitalului nostru. Deci, putem ajunge curând la o astfel de limită și poziția acționarilor noștri este foarte cunoscută, deci putem spori capitalul atâta timp cât asta nu costă un euro pentru uh, bugetele naționale, ceea ce înseamnă că trebuie să ne autofinanțăm uh, creșterea capitalului, ceea ce înseamnă că trebuie să fi avut suficient timp pentru a constitui rezervele pe baza profiturilor anuale rezerve care uh, să ne permită să uh, sporim uh, capitalul și să um, putem menține un volum ridicat de, de împrumuturi, dar ar fi imposibil să păstrăm acest volum timp de mulți ani la rând. Trebuie așadar să ne reorientăm activitățile în domenii în care măsurile și intervenția noastră ar fi poate mai interesante și mai utile. Așadar, Eh, lucrăm eh, și conlucrăm cu Comisia Europeană pentru a vedea dacă BEI își poate aduce o contribuție la punerea în aplicare a strategiei 2020. Eh, Cred că uh, este realmente foarte important pentru Uniunea Europeană să pună într-adevăr în practică această strategie și sunt convins că analiza este cu totul uh, corectă uh, și că este absolut esențial pentru cetățenii europeni să sporească potențialul de creștere. Acest lucru Uh, înseamnă nu numai o creștere a productivității care implică eforturi mai importante în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, cât și uh, formarea. Credem uh, așadar că banca noastră lucrând împreună cu Comisia, își poate aduce o contribuție la punerea în practică a acestei strategii. Discutăm așadar cu Comisia Europeană formulele care ar permite băncii europene de investiții să, uh, dea, să acorde astfel de împrumuturi care să aibă uh, efecte uh, importante, deci să obțină rezultate mai bune în combinație cu alocările bugetare și prin aceste combinații să ușureze constrângerile impuse băncii în ceea ce privește capitalul. Deoarece dacă nu putem conta pe sprijinul uh, Comisiei, este foarte clar că constrângerile noastre cu privire la capital uh, ne-ar limita acțiunea, în special uh, având în vedere situația și asta înseamnă că am ajunge la limită mult mai repede. Așadar, ne străduim împreună Comisia să găsim acele formule care să ne dea o marjă de manevră mai mare. O să dau aici uh, un exemplu, un exemplu cunoscut. Uh, uh, este vorba de facilitatea de împărțire a riscurilor în domeniul cercetării. Așadar, în general putem spune că avem o împărțire a finanțării europene prin programele de cercetare și resursele proprii ale Băncii Europene de Investiții. Este vorba de un miliard care a fost uh, prelevat în cel de-al șaptelea program cadru și altul care provine din uh, profiturile BEI. Punând uh, la oaltă aceste mișloace, am constituit un fel de provizion care ne permite să acordăm un credit mai mare unor operațiuni cu un grad mai mare de risc, Uh, împrumuturi ca, pe care nu le-am face în mod normal uh, conform criteriilor noastre, dar e vorba de proiecte care merită uh, proiecte de cercetare și de dezvoltare. Deci putem face, putem acorda aceste împrumuturi tocmai pentru că avem această mm, pernă de protecție, dacă doriți, datorită faptului că am pus la oaltă finanțarea din partea băncii și a comisiei. Aceste două miliarde da? ne permit așadar să uh, acordăm împrumuturi mai mari de 10 miliarde și oricum uh, cum nu finanțăm decât o parte a investiției întotdeauna, deci este vorba de niște împrumuturi mai importante uh, pentru aceste proiecte importante care asigură asigura acest efect de pârghie datorită bugetului european și BEI. Dacă ar trebui să facem aceste uh, împrumuturi destul de riscante numai noi, banca, asta ar însemna că consumăm și mai mult uh, consum, uh, capital. Dar acum consumăm mai puțin, deoarece o parte a riscului este împărt, împărțită conform formulei și acestui mecanism, deci este împărțită cu Comisia. Așadar, lucrăm împreună cu Comisia pentru a găsi astfel de instrumente comune care mm, ar trebui normal să respecte trei caracteristici. Uh, nu trebuie neapărat să reinventăm de fiecare dată uh, roata, deci de asta negociem cu Comisia uh, ansamblul acestor instrumente financiare comune. A doua caracteristică se referă la faptul că ar trebui să fie rotative. Deci dacă operațiunile merg bine și putem recupera uh, banii, asta sporește efectul acela de, de pârghie pentru uh, bugetul european și, în fine, în al treilea rând, aceste instrumente trebuie să fie niște catalizatori, cum zicem noi, adică trebuie să dea ocazia de a atrage alte surse de finanțare publică sau privată pentru a putea eh, mobiliza un eh, nivel maxim de eh, mijloace și resurse. Și acum câteva cuvinte în legătură cu unul dintre aceste instrumente pe care le-am putea propune împreună cu Comisia și uh, despre care a vorbit și președintele Barroso în mesajul său cu privire la starea Uniunii. Este vorba de project bonds, de obligațiuni de proiect. E foarte clar că criza financiară a avut efecte negative asupra finanțării proiectelor în majoritatea statelor membre care sunt supuse constrângerilor bugetare pe care le cunoaștem. Și, în plus, nevoile de infrastructură uh, rămân extrem de importante pentru aceste proiecte. Prin urmare, uh, înainte de criză reușeam să mobilizăm uh, finanțarea privată, în special pentru că investitori pe termen lung, cum ar fi fondurile de pensii sau societățile de asigurare, uh, deci pentru că ele cumpărau obligațiuni emise de uh, promotorii acestor mari uh, proiecte de infrastructură. Deci le puteau cumpăra pentru că aceste obligațiuni uh, aveau un rating suficient, fiind garantate de uh, uh, Dar a venit uh, criza și uh, acest lucru nu, uh, nu mai funcționează, de aceea împreună cu Comisia ne întrebăm cum să facem pentru a atrage din nou finanțare privată pentru a finanța aceste proiecte de infrastructură. Și așa am ajuns la aceste obligațiuni de proiect știu că s-a vorbit uh, deja despre euro-obligațiuni în uh, diverse situații. E bine, uh, project bonds, deci obligațiunile de proiecte, sunt niște titluri emise de o societate care a fost creată în special în acest sens pentru a finanța proiecte de infrastructură și este vorba să reușim ca aceste titluri titluri mm, să fie suficiente pentru uh, a putea fi răscumpărate de către investitorii instituționali. Uh, cotația acolo ar fi este uh, triplu 3 de 3 de A și de obicei nu, ei nu pot cumpăra decât titluri care au cotația AA. Așadar, trebuie să vedem cum să facem ca uh, titlurile aferente unui proiect să aibă un nivel suficient pentru a putea fi răscumpărați de investitorii instituționali. Și credem că împreună aici Comisia și Banca Europeană de Investiții pot găsi niște soluții. Există mai multe soluții posibile, nu o să intru în detalii, acest lucru se poate face prin uh, uh, cesionarea datoriei între o parte subordonată care ar fi luată de, uh, reluată de, preluată de comisie și de BEI și o altă parte care ar putea fi cumpărată de investitorii instituționali. Nu o să intru în detalii, dar vreau să vă dau acest exemplu uh, de formul, de mecanisme pe care încercăm să le punem la punct uh, cu uh, Comisia pentru a pune în practică strategia Europa 2020. În legătură așadar cu a doua prioritate, după strategia 2020, trebuie să spunem că ne, ne vom concentra în continuare pe combaterea schimbărilor climatice. V-am spus că anul trecut, în 2009, am uh, semnat uh, credite pentru proiecte care contribuie la reducerea efectelor uh, emisiilor gazelor cu efect de seră și intenționăm să continuăm pe această linie, deoarece Consiliul de Administrație a decis că progresiv trebuie să sporim volumul împrumuturilor în acest sens, deci în anii următori. Deci că să trecem de la, pe măsură ce trecem de la 20% până la 25% din activitățile noastre pentru acest tip de proiecte. Așadar, domnule președinte, asta este o prezentare succintă a activităților noastre în Uniunea Europeană, dar, repet, dacă doriți să mă întrebați și uh, legătură cu activitățile externe ale băncii, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă și există deja o listă mare de membri care doresc să pună întrebări. În uh, acest moment trebuie să îmi cer scuze, însă trebuie să merg, uh, am datorii altundeva și uh, domnul vicepreședinte va prelua conducerea ședinței de astăzi. Însă vă mulțumesc din nou pentru că ați venit și îmi pare rău că trebuie să vă părăsesc acum. La palabra ahora al señor Cutas. De cuvântul domnul Cutas. Thank you, Chair. Uh, first... Vă mulțumesc, domnule președinte. În, în primul rând, uh, doresc să uh, salut prezența domnului Maștat aici pentru a putea avea acest schimb de opinii. Aș dori să fac o remarcă. Desigur, Toată lumea știe cât de importantă este Banca Europeană de Investiții pentru Europa. Ați uh, menționat deja activitățile în care doriți să fiți implicați în ceea ce privește uh, cercetarea și uh, dezvoltarea și aș dori să adaug și să subliniez importanța stimulării economiilor locale și mai ales rolul IMM-urilor. rolul acestora în combaterea șomajului, care este, din păcate, o realitate a zilelor noastre. În al doilea rând, în ceea ce privește obligațiunile de proiect. După părerea mea, este o idee foarte bună și cred că ă, dacă veți avea posibilitatea de a dezvolta acest proiect, veți avea un rol uh, foarte important în stabilizarea piețelor financiare europene. Înainte de a veni aici, am uh, discutat deja, uh, după cum știți, despre proiectele din exteriorul Uniunii Europene. Și în raportul meu îmi doresc să subliniez de asemenea că pentru a proteja finanțele uh, publice, după părerea mea, Banca Europeană Uh, Banca Europeană de Investiții nu ar trebui să aibă operațiuni în paradisuri uh, fiscale. Un coleg a pus o întrebare legată de definirea acestor paradisuri uh, fiscale. În părerea mea, este o temă foarte importantă și trebuie să știm ce strategie să avem din ac- în acest punct de vedere. Din uh, punctul meu de vedere, în calitate de raportor, am avut deja contacte cu colegii dumneavoastră, nu cred că există probleme, însă vom păstra, desigur, contactul în continuare. Mulțumesc, domnule Cutaș. Doamna Branco. Da, aș dori și eu să mă refer la uh, obligațiunile de proiect și trebuie să spun că uh, din, uh, cele prezentate de domnul Barroso, uh, lucrurile sună foarte interesante, deoarece există nevoia de a îmbunătăți infrastructura transfrontalieră europeană, deoarece vorbim despre baza economiei europene. Însă, dacă încep să studiez cu mai mare atenție la această temă, devine din ce mai complicată. În primul rând, m-ar interesa să știu care este părerea uh, dumneavoastră în legătură cu faptul de ce aceste planuri nu sunt uh, uh, puse în aplicare. În multe cazuri nu sunt, uh, aceste planuri nu sunt pregătite sau este nevoie de o mare finanțare publică și aceasta nu există în uh, bugetele naționale. Așadar, prima mea întrebare este dacă, uh, dacă puteți uh, lua măsuri uh, suplimentare în, pentru aceste proiecte și dacă există exemple de proiecte unde asemenea obligațiuni de proiect ar putea ajuta într-adevăr la realizarea acestor proiecte. Deoarece cred că discuția este puțin amestecată cu uh, tema obligațiunilor europene. O altă întrebare mm, se referă la teama de a crea o datorie europeană, care, teama care există în acest moment. Și întrebarea mea este, da, aceste proiecte ar trebui uh, replătite, deci ar trebui să existe un uh, profit care să reiasă din aceste proiecte. Așadar, Uh, ce facem? Creăm o datorie suplimentară la nivel național? Și poate ați putea să ne spuneți mai mult despre aceste um, lucruri. Și nu, nu în ultimul rând, există temerea că legitimitatea democratică ar putea fi pusă în uh, pericol datorită faptului că Parlamentul European și Parlamentele Naționale nu sunt implicate în mod direct în aceste lucruri. Mulțumesc, Alin. Domnul Lambert. Domnule președinte, bine ați venit. După cum ați spus, nu sunteți obligați să veniți aici, însă uh, noi suntem extrem de interesați și de uh, ceea ce spuneți. Este bine că avem acest dialog, cunoaștem rolul cheie al Băncii Europene de Investiții și al investițiilor. Ați vorbit despre aceste obligațiuni de proiect. Sunteți unul dintre elementele cheie al răspunsului european uh, la ieșirea din criză. Aș dori să salut creșterea investițiilor în domeniul răspunsului în fața schimbărilor climatice. Însă ar trebui să discutăm și despre epuizarea resurselor. Uh, acestea, uh, raritatea resurselor devine o problemă. Există o problemă cu teren, terenurile arabile, cu litiul. Uh, trebuie să ne pregătim pentru dispariția anumitor resurse și să ne gândim la acest lucru pentru uh, durabilitatea economiei noastre. Și trebuie să facem mai mult în aceste domenii virtuoase și să facem din ce în ce mai puțin în domeniile care dăunează. Vreau să vă întreb ce faceți în continuare ce proiecte finanțați, proiecte care în momentul actual dăunează climatului, resurselor, mediului. Nu vorbim aici doar de pentru că nu vorbim aici doar de uh, creșterea investițiilor sustenabile, ci și de eliminarea investițiilor în proiectele nesustenabile. În al doilea rând, ați evocat impactul potențial al regulilor Basel 3. Dat fiind, date fiind fondurile cu care operați, între, credeți că uh, regulile Basel 3 vor avea cu adevărat un impact asupra dumneavoastră? le veți accepta așa cum sunt sau estimați că anumite recomandări de la Basel 3 vor trebui să fie adaptate în cadrul spațiului european pentru a evita anumite efecte nefaste. Și în al treilea rând, este clar că Banca Europeană de Investiții începe să aibă un rol și în afara granițelor Uniunii Banca Europeană de Investiții însă nu este, are uh, experiența necesară în momentul actual pentru misiunile de dezvoltare. Ce faceți așadar în interiorul băncii de investiții pentru a crește nivelul de experiență uh, din interiorul băncii pentru a evita erori pe care alte organisme financiare internaționale le-au comis și le comit în continuare în uh, statele în curs de dezvoltare. Aceasta a fost întrebarea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Lambert. Aveți cuvântul, domnule Maistat. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc domnului raportor Cutaș pentru că s-a implicat și a examinat cu atâta precizie activitatea Băncii Europene de Investiții. IMM-urile rămân o prioritate pentru noi, uh, împrumuturile pentru uh, marile întreprinderi vor scădea, însă pentru IMM-uri uh, rămân încă dificultăți la accesarea creditelor. Băncile comerciale rămân, mențin restricții de credite pentru IMM-uri și acestea vor continua să aibă un rol este vorba de 12 miliarde de împrumuturi pe care le-am uh, desemnat ca împrumuturi pentru IMM-uri. Vom încerca să facem împrumuturi uh, de aceeași anvergură și în acest an. Acordăm împrumuturi băncilor cu condiția ca acestea să dea prioritate împrumuturilor pentru IMM-uri. Uh, cu criza am putut să impunem asemenea condiții partenerilor bancari și să urmărim mai bine felul cum se utilizează fondurile. Și mă bucur de asemenea să aflu că acordați atenție specială luptei împotriva paradisurilor fiscale. Cred că pot spune că BEI are politica cea mai strictă în acest domeniu dintre toate instituțiile financiare internaționale și acest lucru transpare atunci când avem reuniunile uh, președinților băncilor de investiții și uh, există discuții animate pentru că unii cred că noi mergem prea departe, însă trebuie să fim stricți și suntem singurii care am introdus obligarea de relocalizare într-o jurisdicție acceptabilă. Noi însă nu putem să stabilim o listă a jurisdicțiilor considerate uh, îndoielnice, cum ar fi paradisuri fiscale. Trebuie să folosim o listă redactată de organizațiile internaționale competente. Cum folosim în momentul actual lista OCDE și uh, ne referim și la munca GAFI, grupul de acțiune care promovează lupta împotriva spălării de bani și nu avem altă alegere decât să recurgem la liste deja redactate de, stabilite de organisme internaționale. Unii pot spune că aceste liste nu sunt foarte serioase, sunt destul de permisive, însă reprezentanții statelor membre eh, le-au întocmit Banca Europeană de Investiții nu are însă capacitatea de a uh, redacta o proprie listă. Doamna Vortman a pus uh, câteva întrebări pertinente, în primul rând în legătură cu motivele întârzierilor. Aveți dreptate. Nu este vorba doar de o problemă de finanțare care întârzie proiectele nu sunt doar dificultățile de finanțare, există și alte probleme de tip administrativ, tehnic, deseori o lipsă de coordonare, întârzieri destul de mari uneori în ceea ce privește exproprierile, o, se pot exprima opinii opuse, întârzierea uh, în rețelele transeuropene nu se datorează doar problemelor de finanțare. Revin la ideea obligați- obligațiunilor de proiect. Acestea nu sunt aplicabile pentru orice tip de infrastructură. Sunt doar pentru infrastructurile care au o suficientă rentabilitate pentru a atrage uh, investitori privați. Vorbesc aici de investiții pe termen lung, investiții care Uh, nu este vorba de o profitabilitate imediată. Rentabilitatea poate să difere, însă trebuie să fie suficient de sigură pe termen mediu. Dacă un fond de pensii investește, nu are nevoie să aibă un dividend din primul an. Vrea să aibă uh, un profit peste 20 de ani, de exemplu. Aceste titluri sunt emise de o societate privată care se ocupă de proiect și în acest fel nu are niciun impact uh, asupra îndatoririi statelor sau uh, a Uniunii Europene. Deci, se poate um, uh, avea în vedere o tranșă superioară, o tranșă subordonată pentru Banca Europeană de Investiții, pentru Comisie, pentru alte instituții financiare, uh, <coughs> Și ideea este ca investitorii instituționali să aibă o perspectivă suficient de sigură um, în profitabilitatea proiectului pe termen mediu. De partea Băncii Europene de Investiții și a bugetului european, investiția nu trebuie să fie foarte mare, însă riscul este mai mare pentru investitorii publici decât pentru investitorii privați. Deci încercăm să scădem riscul pentru investitorii privați, pentru că aceștia să subscrie la aceste titluri, dar asta înseamnă că ne asumăm noi riscul mai mare, noi investitorii publici. Acest lucru nu are însă un impact direct asupra îndatorării, se evită obiecțiile care au fost uh, ridicate uneori în legătură cu eurobondurile. Uh, project bonds, bonduri, obligațiunile de proiect nu au nimic de a face cu eurobondurile, euroobligațiunile care au fost discutate în legătură cu perspectivele financiare. Nu este vorba de același lucru aici. Domnul Lambert mi-a pus o întrebare în legătură cu poziția băncii în legătură cu o serie de proiecte care nu sunt nu privesc reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Partea pe care o finanțăm noi și care, meargă, care merge în sensul dorit al energiilor ecologice este bună cel puțin 20% din finanțarea pe electricitate trebuie să fie bazată pe energii regenerabile și acum este o proporție mai mare de 20%. Însă, trebuie să finanțăm în continuare, de exemplu, centrale de producție a electricității care folosesc cărbunele, de exemplu. Germania, de exemplu, are un mix de producție a electricității și li se pare imposibil în măsura în care au refuzat alte surse, ei ar trebui să facă un efort uh, extrem de mare pentru energiile regenerabile și consideră că o parte a electricității va trebui să fie produsă în continuare din cărbune. Noi punem trei condiții când ni se prezintă un asemenea proiect. Trebuie să fie vorba un proiect de înlocuire, să nu se crească capacitatea globală de electricitate prin cărbune. Trebuie să se înlocuiască o capacitate existentă. În al doilea rând, noul proiect trebuie să ducă la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 20%. Și, în al treilea rând, trebuie să fie pregătită pentru CCS. Designul acestor noi centrale trebuie să fie de așa fel încât în momentul în care va fi gata tehnologia de capturare și stocare a carbonului, să uh, se poată utiliza această tehnologie în centrala respectivă. Ținând cont de uh, specificul politicii energetice în fiecare stat membru, trebuie să finanțăm aceste proiecte. Și partea totală a acestor finanțări crește sau scade? Pot să vă dau cifrele precise, însă vă pot confirma că ceea ce finanțăm ca producție de electricitate, partea uh, prin, prin energie, obținută prin energii fosile este în scădere ați fă, pus o întrebare în legătură și cu Basel 3. Noi considerăm că anumite reguli și din Basel 3, cât și regulamentele uh, de contabilitate internaționale nu sunt 100% adaptate la, uh, la situația specifică a investitorilor pe termen lung. Noi ne aflăm într-o situație diferită de o uh, bancă comercială care face tranzacții, uh, cumpără și vinde active. Noi păstrăm aceste active până la maturitate. Nu este vorba de acțiuni market-to-market. Dacă am introduce asemenea de operațiuni am ajunge la o volatilitate în activitățile noastre de care nu avem nevoie. Atât uh, regulamentul Basel 3, cât și uh, noile standarde de contabilitate nu sunt 100% uh, adaptate la uh, specificul nostru. Așadar, am transmis săptămâna trecută domnului comisar Barnier o notă destul de detaliată pe care am pregătit-o cu alte instituții de finanțare pe termen lung și îi cerem domnului comisar să țină cont, în măsura posibilă, de aceste constrângeri tehnice pe care le-am prezentat. Uh, există și un colocviu mâine dimineață organizat uh, pe această temă a naturii specifice a investițiilor pe termen lung. Iată, domnule președinte. Da, am uitat să răspund la ultima întrebare a domnului Lambert. Este o dezbatere pe care putem să o avem, poate, la o altă dată, pentru că este una mai lungă. Dacă Banca Europeană de Investiții poate să aibă rolul de bancă de dezvoltare și dacă da, care sunt condițiile? Aceasta este exact întrebarea pe care, eh, problema la care trebuie să răspundă acționarii noștri. Dacă răspunsul este da, atunci banca trebuie să aibă un rol de bancă de dezvoltare. Și trebuie să uh, avem și mijloacele și resursele pentru a o face. Pentru că nu este posibil să acționăm ca bancă de dezvoltare dacă nu putem să uh, oferim împrumuturi la costuri reduse într-o serie de state în dezvoltare. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o listă foarte lungă de persoane care uh, doresc să intervină, așa încât vă, vă rog să vă limitați la un minut. Vicky Ford. Avem o listă mare, așadar cer membrilor să se limiteze la un minut. Vicky Ford are cuvântul. Vă mulțumesc. Știu că nu ați răspuns la aspectul abordat de doamna Wortman Col referitor la uh, responsabilitatea democratic, democratică și um, care este situația în care ne ajungem până la 10, până la 20% surse de finanțare și a spus că nu se crește datoria publică a statelor uh, membre, însă cred că prin această tendință trecem la tranșe mai mici din partea sectorului public și um, mai mari din partea sectorului uh, particular. Deci trebuie să înțelegem care, este, care sunt schimbările semnificative în ceea ce privește uh, acest risc. Desigur, infrastructura europeană are nevoie de finanțare, indiferent că este vorba de provocările energetice sau agenda digitală și cercetare și dezvoltare. Toate aceste lucruri trebuie finanțate. Însă, investițiile prin uh, intermediul unui parteneriat public-particular uh, aduc cu ele un hazard moral și ce se întâmplă dacă ceva uh, Uh, nu merge bine în acest parteneriat. Și cred că ar trebui să discutăm mai mult aceste lucruri. Este vorba de foarte mulți bani și um, e nevoie de mai multă responsabilitate. Acum, domnul Werner. Bună ziua, domnule Masat. Știți uh, cât de multă importanță acordă băncii europene de investiții uh, pentru activitățile sale, nu numai în Europa, dar și în afară. Dar uh, întrebarea mea se referă la un alt detaliu în revizuirea mandatului extern al băncii. Într-una uh, din notele de, notele de subsol se vorbește despre apare Islanda. Ori, dacă înțeleg bine, investițiile făcute de BEI în Islanda sunt condiționate. Aș vrea să știu mai multe condiționate de un acord privind rambursarea uh, fondurilor, pe banilor pe care Islanda le datorează Regatului Unit uh, și țărilor de jos? E adevărat? <clears throat> Pentru că dacă e adevărat, uh, mă tem că este regretabil. E vorba de o țară mică, nu ar trebui să frânăm investițiile în Islanda pentru că există oarecare problemă cu două state membre. Asta nu ar însemna să progresăm uh, și să întărim, uh, consolidăm posibilitatea uh, de plată a acestei țări, a datoriei pe care le are față de cele două țări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Berman, și acum Simon. Simon, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să discut despre această utilizare eh, inovativă a instrumentelor financiare despre care ați vorbit eh, și despre care a vorbit eh, Comisia și diversi comisari, inclusiv săptămâna trecută, emite emisiunile de mm, obligațiuni deci există o serie întreagă de mm, inovații financiare pe care le salut, dar aș vrea să vă explic uh, care este situația în ceea ce privește gestionarea uh, riscurilor. Ați spus că BEI va uh, re formula datoria pentru a face ca investițiile să fie mai atractoare, atractive pentru investitori. Deci, dacă am criticat banca pentru, această, pentru această reformulare, reîmpachetare, trebuie să fim uh, foarte atenți cu privire la utilizarea acestor instrumente. Deci cine uh, stabilește acest nivel de pârghie, uh, strategia, cât este de sofisticat această gândire și cine acționează ca consilieri pentru bancă cu privire la aceste instrumente. Mulțumesc. La Steiger, mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și uh, domnului Maistat. S-au spus multe de către colegi și sunt de acord, în special în legătură cu IMM-urile. Aș dori să știu mai multe din partea dumneavoastră. Sunt de acord când ziceți că continuă să existe o problemă legată de finanțarea IMM-urilor. Uh, și vrea și noi să știm care sunt rezultatele studiilor pe care le faceți și ce soluții se pot uh, găsi aici, deoarece procentul pe care îl reprezintă IMM-urile este foarte mare. Deci nu doar ceea ce spuneați în legătură cu investițiile pentru companiile mari, dar cum ne putem asigura că IMM-urile se bucură într-adevăr de prioritatea pe care o merită? în ceea ce privește felul în care puteți atenua eh, riscurile și felul în care faceți legătura cu Agenda 2020 mi se par foarte importante. Mm, vorbim eh, despre agenda digitală, vorbim despre cercetarea științifică. Care sunt proiectele despre care vorbim? așa, să am mai multe detalii. Atât eu cât și alți colegi am dorit să știm mai multe despre proiecte, pentru că mulți dintre noi avem proiecte de infrastructură acasă, bugetele sunt limitate eh, și în circumscripția mea am un eh, pod acolo eh, pe care așteptăm cu răbdare să-l putem finaliza, dar avem nevoie de finanțare. Deci avem nevoie de mai multe informații și mai multă transparență. Îmi mulțumesc însă pentru prezentarea pe care ați făcut-o azi dimineață și cred că ceea ce faceți, într-adevăr, este foarte interesant și trebuie să se bucure de susținere. Mulțumesc! Doamna Dati, mulțumesc, doamna președinte. Domnule Maestat, ați vorbit despre combaterea efectelor schimbărilor climatice, aspecte financiare, tehnice. E bine, eu am și avea o întrebare cu privire la o miză importantă pentru Europa și care poate are, uh, eu știu, o învergură mai mică decât cele prezentate de colegii care au vorbit înainte. Mă întreb ce poate să facă banca pentru a uh, însoții tinerii uh, europeni în Uh, combaterea șomajului. Am ajuns la cam la 20%, iar în Spania, de exemplu, până la 40% rata șomajului printre tineri. Cred că uh, banca dumneavoastră uh, are un rol de, de jucat aici și Uh, vom avea nevoie de propunerile și de uh, experiența dumneavoastră. Pe 15 septembrie, de exemplu, uh, Comisia a vorbit despre programul Tinerețea în, Tinerii în Mișcare, menit să um, sporească mobilitatea tinerilor. Printre acțiunile prioritare din acest program, Comisia studiază la ora actuală posibilitatea mm, de a, de a lucra împreună cu uh, BEI-ul pentru a crea acele împrumuturi, împrumuturi pentru studenți care merg și studiază în uh, străinătate. Așadar, ne-ați putea spune mai multe? Știm că concluziile studiului de fezabilitate uh, vor fi disponibile în 2011, dar mă întreb dacă n-ați putea încă de pe acum să ne spuneți care sunt părerile dumneavoastră pe acest proiect, deoarece uh, Uh, noi am uh, dorit ca banca să se implice în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Dati! Și acum domnul Feio. Mm, doresc și eu să mulțumesc uh, domnului Meistad în legătură cu explicația și cu prezentarea sa, cât și cu acele obligațiuni de proiect. Dar am niște întrebări. Ne-a spus că aceste obligațiuni de proiect se vor lega de finanțarea proiectelor majore importante de infrastructură. Cât și de funcționarea fondurilor private. Eh, sigur că există o serie întreagă de chestiuni legate de tehnologie, mm. eh, infrastructura tehnologică, ca să spun așa. Mă întreb dacă aceste obligațiuni de proiect nu pot fi folosite și pentru aceste eh, proiecte și asta în legătură cu strategia 2020. Apoi, aceste obligațiuni vor înlocui ele finanțarea pe care o aveau până acum proiectele și mă gândesc la acele împrumuturi uh, pentru rețelele de mare, uh, feroviară de mare viteză, de exemplu, din Portugalia și Spania, pentru că există angajamente acolo. Așadar, obligațiunile de proiect vor înlocui aceste uh, finanțări sau vor fi uh, suplimentare. Și acum domnul Cicluna. Uh, sigur că uh, se poate spune că există probleme, irregularități și mai departe. Sigur că se poate întâmpla să fie așa. Uh, ei bine, mă întreb care este rolul BEI. Dumneavoastră analizați, investigați, dumneavoastră înșivă sau preluați aceste obligațiuni și spusele lui Olaf? Mulțumesc! Domnul Giegold. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, am uh, o întrebare referitoare la lucrurile afirmate de domnul Maistel. Am înțeles bine că ați putea să ne dați date clare care să ne arate cât de mare este finanțarea în sectorul ecologic comparativ cu finanțarea în sectoarele care contribuie uh, în continuare la uh, folosirea surselor de energie ne, neregenerabilă. O altă întrebare. Nu mi-am dat seama că Banca Europeană de Investiții este implicată în finanțarea unor noi centrale uh, termice care folosesc uh, cărbune din Germania și aș dori să știu în detaliu care este uh, implicarea Băncii Europene de uh, investiții în uh, construirea acestor noi centrale termice din Germania. Domnul președinte, da, domnul, are cuvântul domnul Maistat. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu cât mai telegrafic și succint și îmi cer scuze în fața deputaților. Uh, mi-am notat uh, că aveți mai multe întrebări în legătură cu obligațiunile de proiect. Sigur că asta suscită interesul tuturor, e normal. Vreau să vă spun de la bun început că nu ne gândim uh, să recurgem la acest mecanism pentru orice fel de proiect, ci doar pentru proiectele care Uh, au uh, rentabilitatea, să zicem, asigurată până la urmă. Deci există o serie de proiecte de infrastructură care nu se pretează la așa ceva. Poate că e vorba de proiecte foarte importante pentru dezvoltarea regională, dar ele nu garantează uh, finanțatorului venituri suficiente. Deci, trebuie să avem uh, proiecte care uh, generează venituri. Deci, uh, proiecte eh, pentru a căror utilizare utilizatorul plătește ceva și astfel se produce un venit pentru finanțator. Vom avea ocazia să mai discutăm eh, în detaliu. Nu văd eh, Apoi, de ce această formulă ar crea problemă de legitimare democratică mai mult decât alte mecanisme financiare? În măsura în care, într-adevăr, Eh, sumele care provin din bugetul european ar fi utilizate pentru acest tip de proiecte, este foarte clar că Parlamentul își păstrează întreaga competență și putere de control pentru a verifica cum sunt folosite aceste fonduri. Dar eh, se întâmplă la fel și dacă se folosesc eh, fondurile pentru alte instrumente, în alte instrumente financiare. Doamne Stibler, vreau să-i spun că toate proiectele pe care trebuie să le finanțăm în uh, contextul uh, Europa 2020 nu uh, vor fi um, susținute din project bonds, din obligațiune de, de proiecte, care reprezintă un instrument de finanțare, printre altele. V-am vorbit despre acel mecanism de împărțire a riscurilor, pe care l-am folosit înainte doar pentru programe de cercetare, stricto senso. Ori, acum discutăm propunerea în urma unui raport de evaluare independent și care a conchis că rezultatul uh, rezult, uh, folosirii acestui mecanism de împărțire a fost pozitiv și că putem uh, extinde acest lucru și de, să extindem domeniul de aplicare la tot ceea ce reprezintă inovare. Agenda digitală, de exemplu ar putea fi finanțată în special pe baza acestui instrument uh, facilitatea de împărțire a riscurilor, uh, deci pentru toate tipurile de uh, inovații. Domnului Berman îi spun că și eu am constatat că Consiliul a dorit să adauge această notă de subsol cu privire la Islanda la cererea a două state membre. Eu nu am participat la acea discuție în Consiliu doamnei Dati, uh, cred că, într-adevăr, această problemă riscă să devină dramatică în mai multe state membre, eh, dar nu sunt sigur că Banca Europeană de Investiții eh, este instrumentul cel mai potrivit care să facă față acestei probleme a șomajului printre tineri, deoarece, conform statutului nostru, nu putem finanța decât investiții am extins plaja de investiții până la eh, investiții, să spun, eh, intangibile, dar totuși avem o limită aici. În măsura în care ceea ce s-a sugerat cuprinde și o parte de investiții, e bine, acolo poate interveni, evident, eh, banca noastră. Domnul Schiruna, ă, pot să-i confirm că, într-adevăr, asta face parte din misiunea noastră atunci când finanțăm proiectul, și anume să verificăm faptul că finanțatorul respectă regulile europene, ă, în special cu privire la achizițiile publice, cât și regulile de mediu ă, de obicei sunt cele două domenii care creează multe discuții deoarece nu rambursăm uh, prețul atâta timp cât nu suntem siguri că regulile uh, privind achizițiile publice și de uh, mediu au fost respectate. Domnului Gigold vreau să-i spun că pot să-i împărtășesc cifrele și să-i spun care este partea de uh, centrale termice din Germania care folosesc uh, cărbune fosil pe care le finanțăm și pot să dau detalii cu exemple concrete pe care le-am finanțat în ultimii ani. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am reușit să uh, încheiem discuția la timp și doresc să vă mulțumesc din nou pentru că ați venit în fața noastră și vă mulțumesc pentru claritatea răspunsurilor dumneavoastră. Vamos a proceder al voto y en primer lugar ruego a la Ajungem la voturi. doresc să-i rog pe europarlamentari să-și uh, um, introducă cartelele de vot în uh, aparat pentru a testa dacă funcționează. Așadar, pregătiți-vă um, cartelele de vot. s-a încheiat. Unde se vota aici? Eh, plus o menos, ahí, plus o menos. May you vote, please? Să ne vă rog să votați. Avem doar 3, uh, 31 de voturi, ar trebui să fie 38, deci lipsesc 7, acum doar 6. Așadar, apăsați pe uh, buton, votați, vă rog. Se pare că există o problemă în grupul uh, socialiștilor. E un vot în plus. Da, acum sunt prea multe voturi. Ba, acum situația e uh, în ordine. Deci, există două persoane din partea PP-ului care nu au cartele de vot, domnul Luling și domnul Casa. Amen. Mă scuzați, spune domnul președinte. Votăm despre avizul uh, referitor la drepturile consumatorilor, amendamentul numărul 15. Cine pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 16 pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul de raportului pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul la articolul 3, paragraful 2 uh, se adoptă. Amendamentul 17, nu? Este caduc. Ajungem, ajungem la amendamentul 20. Can fiind pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 21 Schmidt, pentru împotriva abțineri se se adoptă, 22 pentru, împotriva abținări se adoptă. 23, articolul 4 pentru, împotriva abținări se adoptă. Ajungem la 28, Fox pentru, împotriva abținări se adoptă. 29 Schmidt pentru? Împotriva? Verificăm electronic. Așadar, votăm amendamentul 29. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 22 pentru, 18 împotriva. Așadar, acum trecem la 30 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. S-a adoptat 21 pentru, 16 împotrivă. Ajungem la compromisul articolul 5, cifra 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 și 33 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 34 pentru. Da, se cere un vot uh, pe părți și anume. Prima parte a votului despre uh, textul uh, schimbat până la articolul 9.13. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, restul propoziției, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 35 nu se cere uh, Vot electronic, a doua parte. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Da, m-am înșelat, a fost adoptat. Așadar, 35, amendamentul 35. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm electronic. s-a deschis votul. Amendamentul 35. Votul s-a închis. A fost aprobat cu 22 de voturi, 17 împotrivă. Amendamentul 36, Fox. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 37, două pe părți. Prima parte, punctele A până la C, cine stă pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Vă rog să votați. Votați, vă rog. Votul s-a închis. 28 pentru, 11 împotriva. Pentru a doua parte acum, punctul D. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 39, Fox. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, dar mai verificăm o dată electronic. Amendamentul 39. Amendamentul 39, repetă, domnul președinte. Acum 38, spune domnul președinte. Așadar, domnul președinte spune amendamentul 38. O luăm de la început, votăm amendamentul 38. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum amendamentul 39. Votăm electronic. Votăm electronic amendamentul 39. Se adoptă cu mare majoritate. Amendamentul 40, Fox. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 41. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 42. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 43. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 44. Deci 43 a fost uh, respins. Acum suntem la 44 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Votul e deschis. Votul e închis. Este, se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 46. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm electronic. 46. Votul s-a închis. Se adoptă. 47, domnul Canfan. Există un amendament uh, oral l-a amintit la uh, porțiunea comentarii. Cine stă pentru? Așadar, la amendamentul 47 există un amendament uh, oral trecut pe lista de voturi. papers, uh, the original Yeah. Okay, if the oral amendment is adopted, the original text falls. So we are voting... Da, dacă se uh, adoptă amendamentul oral, atunci amendamentul 47 este caduc. caduc. Cine este pentru? Abținari. abțineri? cred că vom vota electronic. Așadar, votăm uh, în legătură cu amendamentul oral. Și votăm electronic, spune domnul președinte. Votul s-a închis. Se adoptă. Astfel, uh, amendamentul 47 este caduc. Amendamentul 48, Canfam. Și aici procedăm ca înainte. Votăm inițial despre, referitor la amendamentul oral. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm din nou electronic. Votați, vă rog. Deci votăm despre uh, amendamentul oral electronic. Votul s-a închis s-a adoptat cu 22 de voturi la 21 de voturi. Luego son 23 votos a 21. De acuerdo, la enmienda 41. Da, de fapt este vorba de 23 de voturi uh, pozitive și 48 este caduc. 40, amendamentul 49. 49 Aici a existat o foarte mare confuzie, deoarece nu a fost clar despre ce uh, votăm. Așadar, uh, votăm din nou amendamentul uh, oral referitor la amendamentul 48, vot electronic. Votul s-a încheiat. și doamna Crața. 24 de voturi pentru, 19 împotrivă, 48 este caduc. Acum ajungem la amendamentul oral, la articolul 23, cine este pentru, împotrivă, și 94, 49 este caduc. Acum ajungem la 50, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la 51, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 53. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 55. Cine stă pentru? Împotrivă, abținări. Verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 55. Votul s-a închis. 24 pentru, 19 împotriva. În fapt, 20 împotriva, dar se adoptă. Ajungem la 56 pentru, împotriva, abțineri Verificăm din nou electronic. Amendamentul 56, vot electronic. Votul s-a închis. Sa, amendamentul se adoptă. Amendamentul 57 Schmidt. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, Împotrivă. Abțineri. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 59, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 61. Fox. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 62. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 63. Schmidt. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 64 Canfan, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Articolul 45. Aici există un uh, compromis. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Astfel, 67 uh, este caduc și acum ajungem la considerente. 11. Cine este pentru împotrivă? 4. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 11 și aici un compromis pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 7 al raportoarei pentru împotriva, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul, 25 pentru, 19 împotriva. Se adoptă. 11A9, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 11 Schmidt pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul uh, amendament 12, amendament oral la, recita, la consideratul 39 dacă se adoptă acest amendament, atunci uh, considerentul Schmidt este caduc. Cine este pentru? Cine susține amendamentul oral? Au votat creștini democrații? Bine. Așadar, amendamentul oral referitor la 39. Aici există un amendament oral. Tocmai am votat, spune domnul președinte. Deci vot, votăm acum amendamentul oral la considerentul 39. Cine este pentru? La listă. Pagina 7. Asta este lista președintelui, așa încât considerentul nou, amendamentul 12. Dar dacă votăm amendamentul oral, amendamentul 12 este caduc. Deci votăm în primul rând amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, foarte bine. Deci se adoptă amendamentul oral și 12 este caduc. Amendamentul 13. Amendamentul oral la considerentul 57. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 13 caduc. Considerentul 60. Vă rog, domnule președinte, poate că lista uh, nu trebuia să votăm asupra amendamentului oral al domnului Oli Schmidt, ci al, al, pe un amendament al raportorului, după care pe listă apare un ram, am, vot pe Oli Schmidt. Dar, Jean-Paul, dacă votăm amendamentul oral, nu trebuie să fie votat amendamentul domnului Schmidt. Amendamentul oral nu este un amendament oral la amendamentul Schmidt, este un amendament la amendamentul raportorului. Deci dacă am votat asta, restul cade. Deci am putea cere PPE-ului să-și pregătească lista de vot. Considerentul 57A nou, amendamentul pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Se încheie. Votul se aprobă. Deci, este caduc amendamentul 14. Votăm textul modificat. Vot electronic. Se deschide votul. Și s-a închis votul. 38 de voturi pentru, 3 împotrivă. Votul asupra rezoluției legislative. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se cierra el voto. 36 votos a favor. S-a închis votul, 36 voturi, 3 împotrivă. Felicitări raportorului. Așadar, următorul vot studiile de impact, care garanția studiilor de impact independente un proiect de aviz al domnului Ian Epping. Să terminăm pauza și trecem la vot. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 17 împotrivă. Trecem la paragraful 2, original, textul original, cine este pentru, împotrivă, ab, abțineri, se adoptă. Paragraful 4, amendamentul domnului Man, cine este pentru, împotrivă, tineri, verificare electronică. Este, sunt 20 la 20 pentru și împotrivă. Gestimmt auch bei dem vorigen Bericht, habe aber keine Până acum uh, situația nu a fost așa de strânsă, însă dacă situația este atât de strânsă, doresc să votez pentru uh, amendamentul meu. Nu am avut, nu am carta, cartela de vot, pentru că nu a fost necesar până acum. Așadar, este vorba de, 20, de 22 la 20. Colab- colaborarea greco-germană funcționează uneori foarte bine, se pare. That's up to... Okay, that's up to you anyway. 20... Da, oricum era la latitudinea dumneavoastră. Paragraful 4, amendamentul 4 al lui Thomas Mann. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. A amendamentului 4 Cine este? S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci 21 la 19. Deci au decis cei care și-au lăsat cartelele de vot acasă. Paragraful 5. Vot pe părți. Prima parte text fără cuvintele only in cases when legislation și așa mai departe până la procedure. A fost o cerere a Partidului Socialist. Intervenții fără microfon. That's a mystery because I have a split vote requested by the USND. Si, si, on en est parti. Ullman, that's you who had requested that. Well, what is said in my... Ce apare pe lista mea de vot este că votăm prima parte fără cuvintele only in cases when the legislation până la procedure. Deci votăm, votăm textul fără aceste cuvinte. Asta este prima parte. Și după aceea, a doua parte este, sunt exact aceste cuvinte. De aceea este vot pe părți, spune președintele. Vot pe părți. Votăm textul fără cuvintele care încep only și se termină la procedure. Deci, textul fără aceste cuvinte. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Și acum aceste cuvinte. Voturi pentru, împotriva abțineri, verificăm electronic. S-a închis votul. 21 la 19 pentru. Deci se, adoptă. Considerentul A, vot, amendamentul 1 al domnului Man. Cine este pentru, Împotriva se adoptă. Considerentul B, Amendamentul 2 al domnului Mann pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a închis votul. 24 la 16 se adoptă. Considerentul C, textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 20 pentru. Considerentul D, textul original. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul asupra textului amendat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, 11 împotrivă. Felicitări raportului. Și se încheie votul. Nu, mai avem un vot. Deci nu am terminat cu voturile. question y luego la motion for resolution. Y aquí no tengo. No, no hay porque es una oral question y la, y la ponente es ficticia, es la señora Bolt, pero como institución, no como grupo. De acuerdo, vamos a votar. Eh. Așadar, întrebare orală a doamnei Sharon Bowles în legătură cu revizuirea regulilor de uh, cooperare orizontală. Punctul 14 de pe ordinea noastră de zi. Știți cu toții ce votăm? Partea introductivă, amendamentul 1 al domnului Schwab. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2, care este compatibil. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 al socialiștilor pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 4 al socialiștilor pentru. A, nu. Îmi cer scuze, spune președintele. Paragraful 2, textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Paragraful 3, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Paragraful 4, textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Paragraful 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 5A9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Vot asupra textului în totalitate prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru și niciun vot împotrivă. Se adoptă. Trecem la rezoluția legislativă care însoțește această întrebare orală. Paragraful 1 Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Paragraful 2. Amendamentul 2. Cu amendament oral care spune, se cere comisiei să specifice clar cum a ținut cont de contribuții pentru împotriva abține. Se adoptă. Paragraful 3, amendamentul 3 al socialiștilor, pentru, împotriva abține, se adoptă. Paragraful 4, textul original, pentru, împotriva abține, se adoptă. Paragraful 5, textul original, pentru, împotriva abține, se adoptă. 6, textul original, pentru, împotriva abține, se adoptă. Paragraful 7, amendamentul 4, cine este pentru? Împotriva abține, se adoptă. 8, amendamentul 5, pentru, împotriva abține, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva se adoptă. 9 pentru, împotriva abține se adoptă. 10 a domnului Lambert pentru, împotriva abțineri, respins. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 14, un, amendamentul 11D al domnului Lambert. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la amendamentul 12 al socialiștilor. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. S-a închis votul. 20 pentru, 21 împotrivă. Ah, you agree with it again, sorry. Deci ați votat împotrivă, 18, pentru, 23 împotrivă. Atunci, amendamentul a fost respins. Votăm atunci textul original pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 13, Filip Lambert, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 15, textul original, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Înțeleg că este aprobat. Considerentele A la D, textele originale, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Citarea 1.13, textul original, pentru împotrivă iar ac- se adoptă, iar acum votul asupra textului amendat, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 38 pentru, 0 voturi împotrivă, deci se adoptă. Și acum am terminat cu voturile și trecem la următor, următorul punct de pe ordinea de zi. terminado el... Uh, oh. Hello, Peter. Terminado el voto, pasamos ahora a discutir. Deci am uh, încheiat uh, votarea și putem merge mai departe în punctul 16, raportul privind politica în domeniul concurenței pe 2009. Raportor este domnul Epping. vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Politica în domeniul concurenței este un domeniu foarte, foarte tare al uh, Comisiei, dar cine răspunde? E vorba de domnul Peter Middleton, care, este, care a scris în cartea sa că, odată ce m-am uh, instalat în rutină, obstacolul cel mai greu pe care a trebuit uh, să îl depășesc Știm foarte bine că nu a uh, reușit foarte bine. După aceea a fost uh, doamna comisar Cruz, comisarul Almunia. Uh, deci ne întrebăm dacă, într-adevăr, comisarul răspunde de propriul său domeniu, de propria sa casă. Anul trecut am fost de acord cu raportul și nu este cazul să reinventăm roata. Deci se pune întrebarea, de fapt, ce facem de acum încolo? Și mai există și câteva aspecte suplimentare. În primul rând, uh, în ceea ce privește subvențiile de stat, Comisia a stabilit niște reguli temporare pentru a face față crizei. Da, acum mă întreb cât de temporar e temporarul. Pentru că în politică s-ar putea să dureze mult, dacă nu chiar pe veșnicie. Deci avem nevoie de mai multă claritate în această fază de retragere dreptate. Apoi, scopul politicii în domeniul concurenței este să asigure uh, condiții egale de concurență pentru, ca, uh, pentru consumatori. Asta e ideea de bază. Datorită crizei, situația s-a schimbat. În unele situații, Comisia a folosit politica în domeniul concurenței pentru a restructura un întreg sector, în special atunci când este vorba de, de investirea în, în urma subvențiilor de stat, este discutabilă. Deci Comisia a redus companiile, întreprinderile și în felul acesta a redus scala la care lucrează companiile europene în companii regionale iar acele regionale au devenit uh, locale. Uh, și mă gândesc la Banca Flamandă, KBC. Domnule președinte, avem nevoie de niște actori comparabili pe nivel, la nivel global ca să putem concura cu China și cu americanii. Pentru că, în felul acesta și în felul acesta, economia europeană, iată, a devenit mai slabă, lucru foarte important. Deci Comisia trebuie să-și dea seama că politica în domeniul concurenței nu este doar un concept juridic și financiar și dacă nu reușește, atunci înseamnă că nu ține seama de realitate. Și mă întreb dacă Direcția Generală în domeniul concurenței se uită și dincolo de granițele Europei. Pentru că dacă nu, atunci cred că acest concept devine autist. Cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție acelui efect de trickle-down. Sigur că de, de plasând această definiție putem să deschidem calea abuzurilor. Microsoft nu a reușit niciodată uh, în Europa, deoarece politica uh, europeană în domeniul concurenței ar fi împărțit în 10 bucăți. Nu, uh, sigur, nu e o întreprindere europeană, ci una americană, dar care aduce avantaje cetățenilor din toată lumea. Deci efectul de trickle-down uh, Ehm, și conceptul de poziție dominantă trebuie analizate cu mai multă atenție în loc să devină un principiu eh, sfânt. Apoi, eh, amenziile care au fost folosite în toate direcțiile chiar și împotriva unor oameni nevinovați care au lucrat în, în întreprinderi și și-au pierdut uh, locurile de muncă. Or, acestea nu uh, ar trebui folosite pentru a întări imaginea comisiei sau a comisarilor sau pentru a întări bugetul european. Amenzile nu ăsta e rolul lor, ci ele trebuie să se îndrepte spre cele care sunt vinovați și care au încălcat regulile anti-monopol și antitrust. De aceea vreau ca Comisia să-și respecte mandatul. Și, în fine, doamnă, domnule președinte, cred că trebuie să analizăm și sectorul agroalimentar, pentru că în Uniunea Europeană avem o politică amplă, politică agrar, agricolă amplă și nu disput acest lucru, dar sunt de acord că marile companii din acest domeniu sunt principalii destinatari beneficiar al subvențiilor și nu agricultorii. Ehm, prețul alimentelor în Europa este mare și cetățenii europeni eh, constată că beneficiile merg în direcția marilor eh, companii, în timp ce consumatorul plătește la teșghea eh, costuri foarte ridicate pentru alimente. Deci aici există o disparitate, o diferență foarte mare și cred că trebuie să întărim transparența cu privire la evoluția prețurilor și rugăm Comisia să analizeze acest lucru pentru a servi într-adevăr consumatorul consumatorii europeni. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Epkins, și acum doamna, domnul Epska. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc și raportorului care a menționat o serie de aspecte foarte importante în special și în legătură și cu raportul inițial al Comisiei. Am trei uh, comentarii. Primul privește uh, concurența și IMM-urile. Trebuie să subliniem că avem nevoie de uh, reguli foarte, foarte clare și uh, oneste vis-a-vis -vis de IMM-uri deoarece um, ele sunt cele care creează cele mai multe locuri de muncă și reprezintă o parte foarte importantă a economiei. Știu că avem probleme cu activitățile eh, transfrontaliere ale IMM-urilor și cred că acest lucru ar trebui să figureze și să fie subliniat în raportul Parlamentului. Apoi, în ceea ce privește cauzele antitrust, Într-adevăr, chestiunea constatărilor trebuie uh, menționată, uh, pentru că acele amenzi despre care se vorbea trebuie într-adevăr să-și atingă scopul și să fie uh, eficiente. Poate că într-adevăr unele amenzi sunt disproporționate, special în, în perioada de criză. Într-adevăr, Parlamentul trebuie să menționeze acest lucru piața energiei. În ceea ce privește concurența, avem probleme în Europa și nu mă gândesc la lipsa de conexiuni fizice care există în Europa în, între rețele, dar chiar și când acestea există, avem, există obstacole uh, pentru uh, furnizori. Există criterii diferite în Europa cu privire la uh, cei care sunt supuși reglementărilor și cei care nu sunt supuși reglementărilor în materie de tarif. Uh, deci avem o alocare netransparentă a capacităților. Deci dacă un furnizor dorește uh, X dorește să furnizeze uh, energie consumatorului Y, atunci uh, de multe ori uh, există o capacitate uh, netransparentă de alocare, astfel încât furnizorul nu știe dacă poate să-și pună produsul pe piață, ca să zic așa. Deci, în raportul privind concurența trebuie să subliniem faptul că trebuie să reducem aceste bariere, aceste obstacole uh, și că această problemă a uh, furnizării a consumatorilor nereglementați trebuie abordată la nivel uh, european. Deci, alocarea netransparentă. Acestea au fost cele trei comentarii pe care am dorit să le fac, dar, în general, consider că raportul e bun și raportorul pe direcția cea bună mulțumesc. Mulțumesc, domnule Carins. Domnule Sanchez, mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, politica în domeniul concurenței joacă un rol uh, esențial în piața internă și are ca scop să facă economia europeană mai competitivă, astfel încât să ne putem atinge obiectivele. Raportul Comisiei include un uh, capitol special Uh, dar poate uh, nu include chiar toate lucrurile despre ca, pe care noi le solicităm de multă vreme. Poate că această trimitere la consumatori e puțin uh, dramatică, dar există într-adevăr un capitol special cu privire la criza financiară. Și trebuie să reflectăm aici, având în vedere în special faptul că politica în domeniul concurenței și-a adus o contribuție majoră la stabilitate, la eliminarea discriminărilor și aplicarea principiului eh, eh, proporționalității. Începând cu anul trecut, Iată, ne confruntăm cu aceste amenzi, aceste sancțiuni colective care ar trebui să facă obiectul unui raport. Noi am adoptat o rezoluție anul trecut cu o largă majoritate și credem că acest uh, lucru trebuie urmărit uh, și să producă urmări, cu atât mai mult cu cât a dat naștere la diverse declarații din partea Comisiei, declarații uneori destul de confuze. Cât privește eficacitatea în domeniul politicii concurenței, trebuie să ne întrebăm cât sunt de eficace sancțiunile. Această chestiune a penalizărilor și a amenzilor trebuie să, fie, eh, să aibă întotdeauna caracter eh, descurajator. Nu trebuie să încurajăm eh, comportamente care contravin regulilor concurenței. Există o serie de orientări corecte. Sigur că acordăm o prioritate sporită susținerii IMM-urilor în acest sens și trebuie să mai uh, subliniem uh, într-adevăr problema industriei agroalimentare de care vorbea domnul Epping. Grupul 2 nu și-a prezentat încă concluziile. Vom uh, avea ocazia să venim cu amendamente constructive și care eh, sperăm că vor fi rezultatul tuturor eh, eforturilor noastre de câțiva ani în domeniul politicii privind eh, concurența. Mulțumesc. Și acum doamna Impel. În primul rând, doresc, Gintveld, mă scuzați, doresc să felicit raportorul. Vedem cu toții că și el și eu suntem, gândim în același fel. Dar, înainte de a intra în detaliu, un comentariu general. Cred că am avut o dezbatere aproape identică anul trecut și probabil că și acum 2, 3, 5 ani. Și sunt sigură că vom tot spune aceste lucruri uh, încă și încă o dată. Dar anul trecut, unul dintre aspectele cheie ale raportului meu a fost că am rugat uh, Comisia să țină seama de ceea ce a spus Parlamentul și anume că am avut o serie de, am adresat o serie de întrebări foarte concrete comisiei. Am cerut rapoarte, am cerut analize și n-am primit nici măcar un răspuns. De aceea salut uh, atitudinea foarte uh, cooperantă a comisiei uh, dar vreau să îi se dea și curs, pentru că dacă Parlamentul European îi cere Comisiei niște răspunsuri, ar trebui să le și primească în afara cazului în care Comisia nu dorește să dea astfel de răspunsuri. Și atunci ar putea să ne spună direct treaba asta, că am putea să mergem acasă sau să bem o cafea sau mai știu eu ce. Cred că Comisia ar trebui să-și dea seama de un lucru, și anume că ă, pe măsură ce Uniunea Europeană se schimbă și în multe domenii de politică avem ă, un proces decizional diferit față de cel dinainte, dar asta pentru că dorim mai multă legitimitate democratică nu susțin o modificare în domeniul politicii, în domeniul concurenței, dar cred că Comisia ar face bine să ia seamă și să țină seama de mm, declarațiile uh, Parlamentului European. Și acum detaliile. În ce privește subvențiile de stat, o să repet ce am zis și anul trecut. Subvenții masive au fost acordate diverselor sectoare în ultimii ani, Eh, timp ce ani de zile Comisia a reușit să reducă nivelul subvențiilor acordate. E bine, asta a crescut din nou, dar vreau să știm eh, cum eh, și cât de înțelept și de, de eficace, de eficient sunt cheltuiți banii contribuabililor, care sunt deciziile care s-au luat și în ce situații, dar nu primim niciun raport cu privire la impactul, la consecințele deciziilor cu privire la piață, la concurență. Am cerut, de exemplu, foarte clar un raport uh, cu privire la impactul subvențiilor de stat în uh, ceea ce privește economia uh, verde și redresarea în acest domeniu. Am reușit sau pur și simplu am uh, irosit sume uriașe, nu? Asta este o întrebare foarte legitimă pe care o are cetățeanul european. Apoi, diversele anchete și, și investigații sectoriale, nu primim decât uh, zâmbete și tăcere uh, din partea Comisiei când solicităm astfel de uh, anchete. Am, uh, am cerut uh, ani de zile, uh, în domeniul, de exemplu, în domeniul publicității. Nu am primit niciun răspuns. Și Comisia ar trebui să ne spună dacă nu vrea să răspundă. În ceea ce privește apoi uh, în domeniul uh, anti, uh, antitrust, antimonopol, uh, ei bine, avem o comunicare foarte mare cu propuneri din partea Comisiei cu privire la amenzi și nu numai la amenzi, eh, ci și alte elemente ale acestei politici. Cred că eh, ar trebui să avem o dezbatere amplă eh, ca să ne gândim dacă n-ar fi fost mai bine invers, dacă Comisia ar fi transmis în comunicare cu propuneri ca să avem o bază de discuții. Cred așadar, domnule președinte, că noi putem discuta și vota, ajunge la poziția Parlamentului European, dar ceea ce este important este dacă Comisia este dispusă să ne asculte și dacă nu, să știm cu toții cum stau lucrurile. Mulțumesc! Muchas Sofie. Eh, coincido plenamente. Mulțumesc, Sofie. Sunt de acord cu toate cele afirmate de raportor. filozofii spanioli spun că dacă nu se să ajungem la o melancolie. Vă rog, domnule coleg. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-a stat uh, ocazia de a reacționa la comentariile făcute. Sunt de acord că trebuie să examinăm foarte atenție care este, cu, cu foarte mare atenție care este situația IMM-urilor. Uh, știu de asemenea că directiva care se referă la serviciu este un factor foarte important, deoarece IMM-urile trebuie să beneficieze de activitățile transfrontaliere, așadar o implementare adecvată a directivei serviciilor este foarte importantă în ceea ce privește sancțiunile și piața energetică, suntem de acord, într-adevăr oamenii plătesc prețuri prea mari pentru energie, pentru că nu există o piață europeană a energiei. Aceasta nu funcționează și sunt de acord cu acest lucru. De, de asemenea, um, sunt de acord, într-adevăr, cu sugestia făcută în ceea ce privește sectorul agroalimentar. Cred că avem uh, nevoie de mai multe informații și de mai multe instrumente pentru a proteja consumatorii, deoarece, după cum am spus, consumatorii plătesc acum de două ori, plătesc pentru politica agricolă comună și în același timp plătesc prețuri mari pentru um, produsele alimentare. În ceea ce privește uh, încercarea de a pătrunde în uh, turnul de filde și al uh, Direcției Generale pentru Concurență. Și eu am încercat acest lucru și uh, mi se pare că concurența este un fel de vițel de aur și uh, comisarii nu au nimic de obiectat la ceea ce spune comisarul pentru concurență. Odată ce comisarul de, pentru concurență s-a pus de acord cu șeful comisiei, uh, lucrurile sunt clare, nu mai poți schimba nimic. Așadar, să este foarte important să încercăm să schimbăm această situație, deoarece, după părerea mea, situația de, de pe, din concurență, de pe piața concurenței nu mai ține seama de realitățile uh, mondiale. Este vorba de o entitate care are propriile legi, uitând ce se întâmplă în uh, restul uh, lumii, uitând pur și simplu tendințele globale și, după părerea mea, cred că actuala politică concurențială subminează uh, companiile europene care nu mai sunt capabile să facă față concurenței globale. Așadar, trebuie să avem această abordare uh, globală și cred că ar trebui să încercăm aici în această comisie și în Parlament să forțăm comisia să deschidă acest turn de uh, fildeș în care s-a închis. Și dar vă mulțumesc, domnule președinte, aștept cu nerăbdare audiera de săptămâna uh, viitoare. Sper că va fi o dezbatere aprinsă. Da? Comisia a cerut uh, cuvântul, avem încă timp, aveți cuvântul reprezentantul uh, Comisiei. Vă mulțumesc și doresc să mulțumesc și uh, raportorului pentru proiectul de rezoluție, care, după părerea noastră, este una foarte largă și se ocupă de teme foarte importante. Aș dori să răspund uh, întrebării generale care a fost uh, adresată Comisiei, faptului că nu răspunde recomandărilor venite din partea Parlamentului. Aș dori să spun că salutăm faptul că uh, votul uh, la, pentru, la această rezoluție a fost uh, adus mai înainte pentru a ne permite și nouă să ținem cont de acest vot când uh, ne vom referi la acest raport uh, anul următor. Cred că este un lucru pozitiv care ne va uh, permite să răspundem în mod pertinent și relevant cererilor dumneavoastră. În ceea ce privește uh, temele specifice abordate în rezoluția de anul trecut, aș dori să spun, să spun că am trimis un răspuns detaliat Parlamentului, am transmis un răspuns președintelui Comisiei ECON, și a uh, membrilor Parlamentului și uh, sper că se ține seama de acest uh, fapt. În ceea ce privește uh, încrederea generală în acest raport, desigur salutăm sprijinul exprimat față de politica concurențială în general. Luăm notă de faptul că foarte, foarte, în acest raport se pune uh, accentul foarte mult pe subvențiile de stat și politice din, uh, concurențiale din timpul uh, crizei. Și după cum s-a afirmat deja aici, politica concurențială este un uh, instrument indispensabil pentru a avea o egalitate de șanse între operatori și este importantă și pe plan mondial. Uh, în ceea ce privește cadrul uh, temporar și îngrijorările exprimate aici că uh, acest cadru nu va fi atât de temporar, aș dori să subliniez că, uh, într-adevăr, acest cadru temporar ar trebui să se încheie la sfârșitul acestui an. Însă comisia va aduna și va uh, analiza toate informațiile despre uh, funcționarea acestui cadru temporar. Analizăm acum toate răspunsurile primite în cadrul uh, consultărilor cu restul părților implicate. Săptămâna viitoare, pe 5 octombrie, vicepreședintele Almunia va veni la comisia dumneavoastră și va uh, vă va răspunde la, tu, la toate întrebările legate de acest aspect. Permiteți-mi să ajung și la um, opiniile în generale referitoare la politica antitrust și uh, la sancțiuni. Aș dori să subliniez că aceste amenzi uh, sunt impuse pentru în sprijinirea uh, interesului public își uh, doresc atingerea unui obiectiv care este independent de interesele legate de bugetul european. Aceste sancțiuni nu sunt folosite pentru a uh, merge la bugetul european. Se ajung, acestea ajung la buget, însă sunt uh, transmise înapoi statele, statelor membre. Așadar, aceste sancțiuni sunt uh, sancțiuni neu, neutre ținem seama de diferitele sugestii referitoare la importanța IMM-urilor în contextul politicilor uh, concurențiale, de asemenea diferitele remarci uh, referitoare la sectorul agroalimentar și aș dori să subliniez un element uh, referitor la, la sectorul energetic. Aș dori să spun că Comisia a fost foarte activă și va continua să fie foarte activă în implementarea regulilor politicilor uh, concurențiale atunci când este vorba de poziții de abuz uh, pe această piață. De asemenea, este foarte importantă dezvoltarea unei concurențe eficiente. Uh, va duce la îmbunătățirea furnizării, va duce la um, noi inovații și va asigura prețuri competitive pentru uh, gospodării. Și vom, ne vom continua acțiunea în acest uh, punct de vedere. așa da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Intveld, da, vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, ați spus că Comisia a transmis un uh, răspuns raportorului, eu am fost raportorul și nu am primit un, asem- un asemenea răspuns. Am găsit un asemenea răspuns după câteva luni și, de fapt, nu a fost vorba de un răspuns, ci pur și simplu niște decizii, listarea unor decizii luate de către Comisie. Însă acest lucru nu înseamnă analizarea um, um politicilor, cât de eficiente au fost aceste politici. Dacă nu acesta este scopul acestei, uh, acestui lucru. Scopul este impactul, consecințele. Dacă nu măsurăm care au fost consecințele acestor miliarde uh, de subvenții de stat, ce vom face până la urmă? Cum veți uh, hotărâ la sfârșitul anului dacă va fi extins acest cadru temporar? Pe ce vă veți baza această decizie? Există uh, un studiu despre impactul subvențiilor de stat. Uh, au fost atinse obiectivele acestor subvenții sau nu? Și am făcut sugestii în ce domenii ne-am dorit ca Comisia să efectueze un asemenea studiu. Uh, o altă întrebare specifică pe care am pus-o, care poate fi, la care se poate răspunde cu da sau nu, este dacă vor exista închete sectoriale sau nu. Commission, please. Comisia are cuvântul. În ceea ce privește impactul politicilor noastre, știți că, în general, Comisia trebuie uh, să uh, efectueze analize de impact înainte de a începe o nouă propunere legislativă. Și un alt uh, element de care ține seama domnul Barroso încă de anul trecut, o evaluare a politicilor noastre. Într-adevăr, este adevărat că um, că acest lucru nu, nu, a fost, a nu a fost obișnuit să apelăm la asemenea instrumente. Însă majoritatea um, ghidurilor generale orizontale, de exemplu, au un asemenea, o asemenea analiză de impact și acest lucru va fi valabil și pe viitor și în ceea ce privește domeniul subvențiilor de stat. Înainte de a începe o analiză de impact, vom avea și evaluarea unor aspecte. Uh, nu este un lucru care se face foarte ușor și nu suntem singurii uh, care avem dificultăți în momentul în care ne dorim să vedem care sunt consecințele politicii uh, concurențiale. Cu toate acestea vom face aceste analize de impact nu doar pentru că trebuie să facem acest lucru, ci pentru că este un lucru important pentru uh, transparență în ceea ce privește anchetele sectoriale. Este vorba de o decizie pe care o va lua domnul vicepreședinte Almunia. Vă mulțumesc. Dorește raportorul să mai facă uh, remarci? Da, domnule președinte. Sper ca și doamna Intfeld să fie prezentă la odiera de săptămâna viitoare, pentru că atunci vom putea, vom putea să îl punem sub presiune pe domnul Almunia și să obținem niște întrebări concrete. Se spunea că comisarul de pe atunci, doamna uh, Cruz, a făcut tot ceea ce mi se, i se spunea din partea Direcției Generale. Sper că acest lucru nu este adevărat Uh, și în uh, cazul comisarului actual, deoarece acest lucru însemna că birocrații sunt cei care uh, au ceva de spus și astfel ajungem la îndepărtarea de uh, situația reală. Și sper că săptămâna viitoare să avem o dezbatere uh, bună. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Epping. Mulțumesc, domnule președinte. Am încheiat astfel uh, des- dezbaterea. Este valabil următorul uh, calendar. Termenul de înaintare a um, amendamentelor 7 octombrie la ora 17, dezbaterea uh, amendamentelor la 26 octombrie, votul în cadrul comisie la 30 noiembrie. În plenară se discută la, uh, un, pe data de 1 decembrie încheiem dezbaterea. Există alte întrebări pe care doresc să le puneți? Văd că nu este cazul. Ședința s-a încheiat și să sperăm că ne vom vedea luni 4 octombrie la ora 14. Mulțumesc!